Colleagues, please, I think we can start. Haideți, colegi, să începem. Vă rog să vă ocupați locurile. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de revizirea cadrului de guvernanță economică, bilanț și provocări. Raportor este doamna Pervanș Berez, care a finalizat și a trimis tuturor colegilor proiectul său de raport. Un uh, proiect de raport destul de voluminos, deci iată acum discutăm acest proiect de raport. Dau, îți dau cuvântul pe vanș. Mulțumesc, domnule președinte. După un prim schimb de opinii, în legătură cu acest uh, proiect de raport. Aveți cu toți, primit cu toții raportul care se bazează pe spiritul celor discutate precedent. Și eu vă propun abordare în patru etape. Mai întâi uh, ținem cont de situația pe care o constatăm în zona euro, progresele considerante, uh, Um, progresele majore făcute din 2010 cu intrarea în vigoare a pachetului celor șase măsuri, a pachetului celor două măsuri, dar și um, a mecanismului european de stabilitate și așa mai departe și în același timp ne confruntăm cu realitatea din zona euro și anume o situație, o situație economică îngrijorătoare, care ne preocupă din patru puncte de vedere. Întâi, scăderea creșterii economice sau creșterea economică insuficientă. În al doilea rând, amenințarea latentă de deflație, oricum inflație foarte scăzută, mult sub obiectivul definit de Banca Centrală Europeană, care a dus la intervenția ei, dar care continuă să pun întrebarea în ce condiții țările foarte îndatorate pot să scape de aceste datorii și să-și relanseze um, crearea de valoare și, bineînțeles, șomajul cu inegalități majore de la un stat membru la altul și uh, între clasele de vârstă și categoriile socioprofesionale. Și aș adăuga un al patrulea element subliniat de FMI și OCDE și anume adâncirea inegalităților, atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în ansamblul său. Am constatat deja acest lucru înainte de criză, dar situația a fost agravată de criză și fără să putem să facem ceva. În acest context, șefii de state și de guverne la în boldul nostru, la cererea noastră, au lansat alături de președintele Iuncă un plan vast de investiții și spiritul raportului este să considerăm că există o legătură între cele două abordări. Pentru că planul de investiții nu este un uh, fenomen punctual care ar veni uh, din senin. Este o decizie de politică economică luată pentru a compensa lacunele uh, guvernanței economice europene, care, până la urmă, dincolo de criză, sau independent de criză, a provocat acest deficit în investiții. Eu fac parte dintre cei care sunt absolut convinși că generațiile viitoare, în numele cărora luăm noi cuvântul de multe ori, fără a le reprezenta, bineînțeles, direct, riscă să aibă și mult mai mult de suferit de pe urma unei lipse de investiții decât de pe urma anumitor datorii publice excesive. Și aici se pune din nou uh, problema regulilor legate de datoriile publice. Um, acum, ce se poate face? Și aici abordăm cele trei puncte structurale ale raportului meu, deci după constatarea situației, uh, avem mai întâi, ținem cont de comunicarea privind flexibilitatea, cu trei elemente importante de notat. Primul este faptul că această comunicare privind flexibilitatea a fost cerută de șefii de state și de guverne. Este completată de solicitarea noastră ca planul de investiții să aibă succes. Dar, dincolo de această comunicare privind flexibilitatea, se introduc multe prevederi care pot fi binevenite, favorabile în ceea ce privește partea preventivă a pactului de stabilitate, însă atunci când e vorba de partea corectivă a acestuia, marja de manevră este mult mai mică. Și ajung astfel la al treilea punct, și anume, având în vedere că este un text care are obiectivul de a interveni mai ales în ceea ce privește mobilizarea planului de investiții, dar nu numai, va trebui ca alături de colegul Udo Bulman, în cadrul contribuției noastre la poziția Parlamentului față de planul Juncker, trebuie să ne punem de acord ca să nu uh, spunem lucruri uh, opuse. Apoi, motivul principal al acestui raport, de fapt, este clauza uh, impusă de legiuitor Comisiei, care, atunci când a adoptat pachetul celor șase măsuri și pachetul celor două măsuri, a prevăzut o dată de revizuire mm, decembrie 2014. Pe această uh, bază, Comisia a produs o comunicare puțin mai devreme și pot să vă spun că mă surprinde această comunicare pentru că Comisia spune că până la urmă e prea devreme să evaluăm acest mecanism. Noi n-am întrebat comisie, comisia dacă e prea devreme sau prea târziu, am cerut să o facă. Apoi, abordarea comisiei, trebuie să notăm acest lucru, este, după părerea mea, una de tip notarial. Înțeleg din discuțiile pe care le-am avut cu unii și alții că comisia nu se simte capabilă să-și folosească monopolul de inițiativă și așteaptă, de fapt, să evalueze mai întâi dezbaterea cu noi, cu legiuitorul, pentru a ne permite apoi să propună posibilități sau căi. Eu cred că trebuie explorate trei astfel de căi. Întâi, așa numită căutarea gralului, uh, dar trebuie să reușim asta, bineînțeles. E vorba de articularea pozițiilor bugetare ale statelor membre și poziția comună agregată a Uniunii. Este o căutare a gralului pentru că de când sunt eu în Parlament sau în orice caz de când am trecut la moneda euro, asta dorim, dar tot nu reușim. Deci, nu știu dacă putem avea o viziune integrată în legătură cu ceea ce, cum ar trebui să arate poziția agregată a Uniunii, dar cred că se pot face încă progrese considerabile, inclusiv folosind în cadrul unui alt calendar, documente, instrumente care există, pre au fost prezentate de Tupac sau de Sixpack, pack pentru a permite o poziție agregată a pozițiilor bugetare ale statelor membre, pentru a nu constata a posteriori ce se întâmplă, ci pentru a avea un instrument de politică economică. Fac o comparație. Atunci când în fiecare stat membru începe o discuție bugetară, se fixează obiective, se dorește să lupte împotriva șomajului, să se investească, să se uh, privilegieze amenajarea teritoriului și așa mai departe. Când în Statele Unite are loc o astfel de dezbatere, ea are loc în aceleași condiții cu un buget federal important, dar noi în Uniune nu avem așa ceva. Avem la dispoziția noastră doar coordonarea pozițiilor bugetare ale statelor membre și trebuie să reușim să o facem și uh, aceasta trebuie să devină mai strategică. Un al doilea element esențial pentru a ameliora acest pachet 6 plus 2 este corectarea dezechilibrilor macroeconomice. Pentru că procedura de, de dezechilibrilor macroeconomice o dorim simetrică, dar nu este aplicată în mod simetric. Este aplicată um, pentru a permite o dezbatere între comisii și anumite state membre în definirea reformelor structurale de făcut. Și chiar conceptul de dezechilibru macroeconomic duce la ceva mult mai larg și anume o situație agregată ca cea din zona euro nu se rezumă la calcul de tip 1 plus 1 egal 2, ci este un efect multiplicator 1 plus 1 poate să fie egal cu minus 1 sau cu plus 3. Această dimensiune însă nu este deloc luată în considerare și cred că trebuie să reexaminăm lucrurile. O a treia dimensiune, în cadrul acestei posibile ameliorări a pachetelor fără a reforma tratatelor, tratatele se referă la punerea aplicarea aplicare a reformelor structurale sau ce se va face în urma analizei situației din Grecia și consecințele um, în urma uh, legate de existența troicii sau măsuri legate dintr-o parte din Tupac și anume cea care, pe care se bazează Troica. Și, în fine, se pune și problema datoriilor. Știu că la nu știu care aliniat din raport, poate cel mai provocant din raport, cred că problema datorilor trebuie abordată în mod clar trebuie să spunem că datorile nu sunt nici rambursabile, nici sustenabile, așa cum sunt ele definite în regulile noastre. Spun lucrurile foarte brutal, dar eh, măcar așa spunem clar lucrurile și se lasă loc de discuție. Și în fine, un, tre- un ultim pilon pe care l-am evocat în această dimineață în prezența președintelui Eurogrupului este raportul celor patru președinți sau patru plus unu președinți. Fără a intra prea mult în detalii, doresc doar să spun că Eu preferat raportul celor patru președinți, raportul Tyson sau blueprintul din mandatul precedent. Pe aceste baze se poate, poate organiza o discuție privind Uniunea Economică și Monetară, dar nota analitică prezentată de președintele Juncker la Consiliul European însă nu mă convinge. Am înțeles că a fost depusă într-un context politic deosebit, dar cred că în raportul nostru, cu ajutorul tuturor colegilor, cred că trebuie să oferim piste care să țină cont de lecțiile învățate. Adică, ce a spus Comisia încă din 2008 că divergențele în zona euro nu sunt uh, sustenabile, că e nevoie de reforme structurale în statele membre, dar se bazează și pe efecte de multiplicare între statele membre. Mai ar, ar mai fi multe de făcut, dom- de spus, domnule președinte, dar știu că nu mai am timp și trebuie acum să ascultăm pe raportul din umbră și pe ceilalți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc! Are Domnul Teurer are un avion de luat și ne-a rugat să intervină primul. Cred că putem să acceptăm și dau imediat cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, mulțumesc pentru disponibilitatea, dacă îmi permiteți să-l iau cuvântul mai devreme. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportoare Beres pentru raportul său, care se referă la un subiect foarte important și cu siguranță reprezintă o bază foarte bună de discuție. Prin natura lucrurilor, grupurile politice privesc lucrurile în mod diferit. Sigur că proiectul de raport al raportoarei conține foarte multe puncte care sunt uh, în conformitate cu viziunea grupului liberal, dar noi considerăm și că lipsesc anumite lucruri. Sunt uh, și multe puncte care, după părerea noastră, se îndreaptă în direcția greșită. Noi am dorit să subliniem în acest, rapi, în acest raport mai puternic ce a realizat Parlamentul European în mandatul anterior. Vreau să vă amintesc că atunci când s-au făcut uh, legislațiile pe six-pack și two-pack, mulți au uh, considerat că Parlamentul European ca uh, legiuitor nu este în stare să legifereze. Iată că noi am dovedit că putem de, și sunt chiar unele propuneri făcute de Parlament care sunt foarte importante, cum ar fi cele din raportul Gular privind sancțiunile automate în caz de nerespectare a prevederilor pactului de creștere și stabilitate, care însă nu au fost uh, susținute de Consiliu. Noi credem că trebuie subliniat acest lucru acum și în plus este important uh, să nu uităm că uh, nu putem face o analiză foarte bine fundamentată pentru că a trecut foarte puțin timp de când a intrat în vigoare cadrul legislativ. Ce vedem aici este o imagine care arată și efecte pozitive. Avem uh, partidul de reformă al Irlandei, al Spaniei, al Portugaliei, care sunt pozitive sau care au avut evoluții cel puțin neutre. Și uh, ref, dorința de reformă, iată că a dus la uh, rezultate de creștere mai bune, la o adaptare a statelor pentru o nouă competitivitate și, de asemenea, o reîntoarcere pe calea creșterii și ocupării. Există probe că în Grecia cauza creșterii încetinite nu este lipsa reformelor, ci uh, lipsa punerii în aplicare de pline a reformelor în afară de asta, suntem de părere că, um, deși pe viitor Troica nu va mai juca un rol în forma sa actuală, instituțiile și, în special, Parlamentul European, uh, care a cerut acest lucru în uh, rapoartele sale din mandatul anterior, se vor asigura că această evaluare independentă uh, această revizuire independentă a performanței statelor individuale se va desfășura la modul cel mai transparent, deci dorim să cerem mai multă transparență și de asemenea mai multă independență. Aici uh, acești, uh, acest Chief Economic Analyst poate să joace un rol mai important. Ce face exact uh, pentru comisie este un fel de uh, uh, omolog al celui ofițer pentru buget din Congresul American. Deci uh, face o analiză pe care o pune apoi la dispoziția instituțiilor pentru ca recomandările specifice pentru fiecare țară să poată să fie bazate pe o bază de date uh, acceptată de toată lumea și cât se poate de obiectivă. Grupul nostru va depune o serie întreagă de amendamente și obiectivul nostru este să consolidăm elementele de politică economică. Suntem convinși că vom reuși că cadrul de guvernanță economică este în sine un lucru foarte solid și că deficiențele derivă doar dintr-o implementare neconsecventă a Comisiei sau a statelor membre. Și trebuie să ne asigurăm că pe viitor uh, punerea în aplicare va fi foarte consecventă. În ultimul rând, uh, consolidarea creșterii. Liberalii sunt de părere că creșterea trebuie consolidată dar în ceea ce privește instrumentele, suntem de o altă părere, suntem de părere că se pune accentul prea puțin până acum în raport că condițiile cadru pentru întreprinderi uh, și pentru IMM-uri trebuie ameliorate. Este necesară o uh, reducere a poverii birocratice uh, și, de asemenea, trebuie să fie posibil să se creeze zone economice speciale sau uh, să se reducă taxele pentru anumite IMM-uri. În orice caz, să existe stimulente care să facă posibil ca întreprinderile private să aibă o poziție tot mai consolidată și astfel să poată crea locuri de muncă. Pentru că știm că tocmai IMM-urile reprezintă motorul ocupării. Și, în ultimul rând, disciplina fiscală și îndatorarea, doar o frază mai spun, disciplina fiscală și îndatorarea, disciplina fiscală uh, singură nu duce la creștere și nici îndatorarea singură. Avem o criză a datoriilor de stat, a datoriilor suverane, de aceea trebuie ca, datorii, ca regulile privind datoriile să fie respectate, la fel ca și regulile din pactul de creștere de stabilitate și stabilitate care prevăd și flexibilitate. Vă mulțumesc! Thank you. Now, the EPP shadow rapporteur, Esther de Lange. Mulțumesc. Care cuvânt raportorului din umbră PPE, Esther de Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să prezint și eu viziunea mea legătură cu raportul doamnei Beres. Știu că am muncit mult la el. Suntem de acord că Trebuie să dezbatem rapid aceste lucruri, toate grupurile sunt de acord că trebuie să acționăm rapid pentru că situația economică din Europa e gravă. De multe ori uh, privim aici spre interiorul Uniunii, dar cred că trebuie să privim și în exterior. Populația crește. Și apare o problemă care fi din ce ce mai pregmantă în următoarele în următorii ani, în următoarele zeci de ani, deci în generațiile colegilor, copiilor și nepoților noștri, trebuie să plasăm situația noastră de astăzi într-un context internațional și intergenerațional. Deci trebuie să Um, nu neglijăm elementul legat de investiții, să nu uităm că avem un, și un alt raportor care se ocupă de alte elemente. Ce important pentru PPE este să se analizeze motivele crizei care ne-am confruntat în ultimii ani și motivele mm-hmm. pentru care pactul de stabilitate și creștere este necesar și de ce am introdus pachetul celor șase măsuri și pachetul celor două măsuri. Sunt de acord cu antevorbitorul meu, bă, Parlamentul poate fi mândru de ceea ce s-a făcut până acum. Uneori am obținut aceste acorduri într-o situație foarte tensionată, uneori este meritul Parlamentului că am reușit uh, când Consiliul dorea să dilueze conținutul acestor pachete. Trebuie să nu acceptăm uh, ceea ce a făcut Comisia, trebuie să reacționăm, să cerem revizuirea pachetului celor șase măsuri și pachetului celor două măsuri. Uh, deci raportul ar putea fi și mai percutant în acest sens. Deci să spunem de ce s-au introdus aceste pachete, au adus rezultate și au consolid permis consolidarea Uniunii Economice și Monetare? De exemplu, în ceea ce privește durabilitatea îndatorării, îndatorării statelor membre, de exemplu. Deci, uh, Cred că trebuie să extindă și mai mult uh, procedura de, de macroeconomice. Apoi, punerea în aplicare, cred că trebuie uh, să abordăm și acest aspect, uh, comunicarea Comisiei în legătură cu acest aspect. Trebuie să spunem că pactul de stabilitate și creștere conținea deja anumite elemente legate de flexibilitate și logica pare să fie că acum trebuie să rămână sub cei 3%. Nu. În anii mai buni, în trecut, anumite state nu și-au asumat suficient această responsabilitate, dar a avea un excedent în anii buni e un lucru bun, dar s-a folosit această flexibilitate? Nu. Și s-ar fi putut folosi, poate. Deci, ce trebuie să facem pentru a folosi această flexibilitate? Să punem deoparte în anii uh, faști pentru anii mai uh, dificili. Deci, luăm exemplul biblic, să nu uităm că după șapte ani uh, buni urmează șapte ani dificili. Însă nu am uh, prevăzut astfel de rezerve. Apoi flexibilitatea este uh, uh, în uh, evaluarea datoriilor este importantă în discuție generală privind flexibilitatea. Dacă facem reforme cu adevărat, e nevoie de mai mult timp decât dacă se face o simplă cosmetizare. Așa cum a spus și domnul Tyson, nu se pune întrebarea dacă să alegem una sau alta, ci să le facem pe amândouă și în momentul în care se dă timpul, se acordă timpul necesar. Trebuie să meargă mai departe de ceea ce s-a făcut până acum. Trebuie să cerem ambele lucruri și nu să se aleagă între cele două priorități dar avem preocupări legate de sustenabilitatea datoriilor și vom uh, face, vom depune amendamente pe acest subiect. Dar cel mai important, mi se pare și înțeleg dorința doamnei raportor, care insistă asupra elementelor de coordonare economică la nivel european eu cred că, într-adevăr, trebuie să discutăm despre acest aspect, dar nu ca scuză pentru că, la nivel național, nimeni să nu-și asume responsabilități. Prea des spunem că ni se impune totul de la nivelul european, se arată cu degetul această Europa rea și urâtă și nimeni nu își asumă responsabilitățile la nivel național. Nu sunt de acord cu acest comportament. Cred că trebuie să vedem cum ne putem asigura că nu doar uh, noi vom, vom avea această dezbatere, ci și în parlamentele naționale va exista o discuție sinceră în legătură cu ce înseamnă a fi membri ai Uniunii Economice și Monetare. Asta nu are numai avantaje, are și uh, dezavantaje implică și obligații. Iată care au fost principalele puncte pe care doream să le subliniez, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bernd Luche de la ICR. Mulțumesc. Doamnă Beres, și eu vreau să vă mulțumesc mult pentru munca dumneavoastră. Din uh, poziția mea, uh, pot să vă spun că mm, textul dumneavoastră ne dă multe piste de reflexie, chiar dacă domnul Toirer a spus-o și el, nu suntem neapărat mm, de acord cu dumneavoastră pe toate punctele și nu vă împărtășim multe dintre păreri. Aș dori, în primul rând, să spun la modul general că aș dori să vă avertizez uh, să nu um, diversificați prea mult acest raport și să nu încercați să introduceți prea multe subiecte în el. Subiectul acestui raport este guvernanța economică. Într-o situație excepțională, într-o anume situație, dar și în uh, legătură cu perspectivele și cu provocările. După părerea mea, Aici nu se potrivește un fel de laudă de sine a comisiei uh, noastre cu privire la munca făcută de an trecut și nici uh, ce a spus domnul Teurer și anume um, anumite dorințe speciale, cum ar fi cele legate de IMM-uri și stimularea lor și așa mai departe. Cred că aceste lucruri nu au neapărat legătură cu guvernanța economică, cu regulile în sine. De asemenea, cred că nu este cazul să mai uh, vorbim încă o dată despre criză și despre motivele sale. A spus-o și doamna De Lange, criza a fost provocată de o nerespectare a regulilor de guvernanță economică și gata. Și nu e cazul să mai vorbim despre asta. Trebuie să facem un fel de inventar clar, care mi se pare deocamdată că lipsește din raport. Raportul este destul de critic față de guvernanța economică, dar mi se pare că lipsește o analiză din text. Lipsește o analiză, lipsește o declarație clară referitoare la motivul pentru care regulile de guvernanță economică nu au funcționat așa cum ne imaginam noi și de ce s-a considerat uh, adecvat să se înlocuiască regulile simple cu reguli mai complexe și mai puțin transparente. Sunt de acord cu raportoarea că regulile actuale pe care le avem acum sunt excesiv de complexe. Și acest lucru nu este acceptat de statele membre și de guvernele lor. Recomandările date um, mi se par bune, uh, mai ales cele referitoare la rapoartele greșite făcute de Comisia Europeană uh, și cred că trebuie să insistăm, să vedem de ce, să, să cerem explicații pentru motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru și să avem grijă să nu se mai repete. Raportoarea vorbește și despre corectarea erorilor guvernanței economice actuale printr-o coordonare economică inclusivă, spune raportoarea. Eu cred că este o formulare greșită, eu cred că ar trebui să facem mult mai mult și asta lipsește din raport, și anume să vorbim despre stimulente și despre compatibilitatea dintre stimulente și mecanismele de implementare, pentru că nici despre acestea nu mi se pare că se vorbește suficient în raport. Mi se pare că e bine că raportul nu uh, se referă doar la regulile guvernanței economice, ci și că are multe mm, uh, de spus despre managementul crizei și nu numai despre reguli în sine, despre managementul crizei în situația actuală a zonei euro. Deci, management uh, de criză care, după părerea raportoarei, a fost menit să combată stagnarea și deflația în zona euro, eu cred că tocmai acesta trebuia să fie și obiectivul regulilor care ar trebui să fie aplicabile pe termen mai scurt și într-un mod mai flexibil ca să permită soluționarea crizelor. Sunt și câteva puncte care mi se pare că lipsesc din raport. În primul rând, dura creditelor de stat din zona euro și dezvoltarea datoriilor de stat și durabilitatea lor. Nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect în raport. Eu cred că acest lucru trebuie corectat și, de asemenea, cred că trebuie să se facă legătura cu clauza de no bailout. În articolul uh, la care vă referiți la acest lucru, o faceți mult prea pe scurt. Și, până la urmă, obiectivul final al guvernanței economice trebuie să fie uh, aplicarea acestei cauze, clauze. Am uh, ascultat multe audieri de experți pe care le-am avut aici. Uh, și ieri uh, unii experți s-au pronunțat împotriva faptului că uh, trebuie recunoscute dezechilibrele. De exemplu, când vorbim despre uh, deficite de bilanț comercial, acestea nu sunt totdeauna un deficit în sine pentru că sunt doar temporare. Dar lipsa de capital este o problemă de durată care trebuie rezolvată prin importul de capital, de exemplu, și astfel situația poate fi reechilibrată. Se pune problema dacă suntem capabili să identificăm situația realmente din statistici, anume știm exact despre ce vorbim când vorbim despre procedura de dezechilibru macroeconomic. În cele din urmă, vreau să mă refer la uh, complexitatea regulilor pe care le avem acum vreau să spun că raportoarea vorbește corect într-un loc din raport despre ele și în alt loc incorrect. Eu nu știu dacă e cazul să fie introduse reguli suplimentare, dar cred că trebuie o coordonare mai bună în zona euro sau în Uniunea Europeană în total, dar ă, până acum, domnule președinte, am să, nu s-a putut acest lucru și am să și închei aici. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Acum în numele uh, grupului GUE Harina, Horacari. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne raportor. Trebuie să vă spun că am primit uh, contribuții foarte interesante, deși uneori erau uh, Uh, contradictorii. E clar, nu trebuie să ascundem faptul că în ceea ce privește guvernanța economică, de multe ori suntem în total dezacord. Eu sper însă să putem găsi totuși niște soluții adecvate. În primul rând, aș vrea să vă spun că în ceea ce privește grupul nostru, întotdeauna am spus că e important să fie incluși și indicatorii sociali, să vedem cum afectează aceștia incluziunea uh, sau rata șomajului și așa mai departe. Există deja date și informații care ne pot explica um, lipsa de efecte pozitive pentru cetățenii obișnuiți. Deci indicatorii sociali sunt foarte importanți. Pe de altă parte, ar trebui criticată clar linia economică. Trebuie să arătăm care sunt urmările la nivel social ale politicii de austeritate, să vedem ce s-a întâmplat și cu drepturile omului în urma acestor noi politici mulți cetățeni, mai ales în țările care au avut un program al Troicăi, au trecut prin niște experiențe uh, foarte negative. Acestor oameni, practic, li s-a schimbat complet viața. De asemenea, la punctele 22 și, între 22 și 25, îi spunem Comisiei că ar trebui să țină cont de mai mulți factori când evaluează fiecare țară individual. Da, însă Comisia nu ar trebui să se uite doar la rezultatele finale, ci la urmările sociale ale acestor politici economice. Să vedem care este impactul asupra persoanelor obișnuite. Eu cred că asta ar trebui să cerem Comisiei. Mai e și problema democrației. E drept și așa se arată și în document că trebuie soluționate destul de multe probleme, iar noi, ca grup politic, ne dorim ca și parlamentele naționale să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește stabilirea de politici economice. E clar că există multe lupte interinstituționale. Avem nevoie de reguli clare în legătură cu drepturile și prerogativele fiecărei instituții, pentru ca toată lumea să știe clar ce trebuie să facă. Vă mulțumesc, Marcovali, de la IFTD. Mă scuzați, Ernest Urta sunt din partea GUE. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru propunere și vreau să-i mulțumesc pentru faptul că nu s-a lăsat ispitită de o anumită autocomplezență sau benevolență față de normele actuale. Redactarea critică a textului ne arată faptul că Dumnezeu nu a cedat la această ispită. Și de aceea cred că există o marjă mare pentru a putea discuta și pentru a găsi puncte în comun cu grupul meu. Pentru noi e foarte importantă revizirea legală. În raport se dă de înțeles că multe lucruri nu funcționează la punctul 2, la 15, însă noi ne-am dorit să se facă o cerere explicită pentru revizirea cadrului, deși vom face un amendament în acest sens. Am identificat multe dintre lucrurile care nu funcționează și de aceea n-ar fi logic să nu-i cerem comisiei um, și de aceea ar fi logic să cerem comisiei să facă ceva. De asemenea, raportarea spune că e nevoie de mai mult control din partea Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește guvernanța economică, în ceea ce privește recomandările specifice uh, pentru fiecare stat membru. Deși avem codecizie ceea ce privește guvernanța economică, aceste documente nu prea sunt uh, practic analizate în detaliu de Parlamentul European. Însă noi, instituția noastră, ar trebui să cerem o revizuire a cadrului pentru mai multă democrație și control. Rezultatele acestor norme trebuie văzute uh, din punct de vedere critic și asta o face bine raportul. Și să nu uităm că au fost niște norme autodestructive. Practic s-a înrăutățit nivelul de îndatorare în multe țări, s-au redus mult serviciile publice, deoarece a fost practic singurul mod prin care s-a încercat să se reducă nivelul de îndatorare, însă efectele au fost autodistrugătoare. Nivelele de îndatorare au crescut în ultimele țări, în țările noastre, deci de aceea ar trebui să specificăm asta clar în text și în propunerea pe care o facem. Punctul 5 ar trebui să insistăm și cred că și textul face acest lucru, de să schimbăm practic accentul. Să știm că există anumite investiții care ar trebui să aibă un tratament uh, diferit. Să avem, de exemplu, un sistem de amortizare a anumitor uh, datorii și să fie cumva deduse de la calculul deficitului uh, toate acele investiții pentru o amortizare de-a lungul anilor. Și acum flexibilizarea. Degeaba ai niște mecanisme de flexibilitate dacă le folosești doar atunci când uh, există probleme. Flexibilitatea trebuie folosită pentru a preîntâmpina anumite devieri. Uh, pentru a putea activa politici contraciclice înainte să apară o anumită deviere. Deci nu are rost să fie aplicate aceste norme doar post factum. E ceva ce clar trebuie schimbat. În raport se spune că trebuie făcută și o revizuire din cauza dezechilibrelor macroeconomice. Da, țările deficitare clar suferă foarte mult, însă pentru asta e nevoie de o abordare mult mai generală și voi încheia spunându-vă uh, că e important ca în tabelul de bord să se introducă indicatorii sociali. Verzii deja au spus acest lucru la Sixpack și vom insista și de data asta. Și închei datoria, așa cum a spus raportoarea, să vedem cum se face restructurarea uh, parțială a datoriei, care e importantă, și, în ultimul rând, Troica. Avocatul general, în avizul său, practic, a pus capăt acestei troică, acestei troici. Unii văd că vor în continuare să mențină această structură, însă avem nevoie de un cadru uh, instituționalizat și democratic care să înlocuiască Troica, deoarece s-a văzut uh, cât de mult a greșit aceasta. Domnul Marcovali, mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc raportoarei pentru acest text inițial. Mă bucur să văd că și socialiștii s-au trezit până la urmă și vin cu, au impus anumite condiții mai critice. Ca reprezentant al grupului IFD și al Mișcării 5 Stele, sunt nemulțumit totuși de acest raport. Din păcate, nu văd uh, un adevărat spirit critic față de mecanismul de guvernanță din ultimii ani. impactul bugetar ar putea fi pus sub semnul întrebării aici. Ar fi trebuit să înțelegem de la bun început că nu era ceva uh, viabil pentru reducerea datoriilor, deoarece și așa, din punct de vedere bugetar, unele state sunt foarte uh, controlate și sufocate, practic. Acum văd că flexibilitatea a devenit la modă. Văd că l-ați convins și pe Tsipras, care avea o atitudine mai radicală. Însă, de ce nu se vorbește nimic despre mm, calcularea gap? Eu cred că ar trebui să avem o abordare, să analizăm abordarea noastră inițială pentru a înțelege cum de s-a ajuns uh, Uh, în situația actuală. Dacă nu analizăm situația economică, dacă nu vedem ce elemente provoacă dezechilibrul majore în zona euro, nu vom reuși să elaborăm niște reguli corecte. Să înțelegem că, în primul rând, Consiliul nu dorește o armonizare fiscală între statele membre. E un blocaj nu de luni de zile, ci de zeci de ani de zile după aia a venit moneda euro, care a creat și mai multe dezechilibre în ceea ce privește bilanțul comercial. Germania acum are un excedent care practic încalcă regulile. Și e un, un surplus care are un efect direct asupra dezechilibrelor din țărilor din sudul Europei, cum ar fi Grecia, Italia, Spania, Portugalia. Trebuie să înțelegem că dacă nu analizăm bine situația, dacă nu vedem de ce avem aceste dezechilibre, nu vom elabora niciodată niște reguli corecte. Ne vom baza doar pe niște parametri uh, matematici care nu ne vor ajuta să uh, depășim actuala criză. Deci ne dorim o abordare mult mai critică, o analiză mult mai detaliată a motivelor pentru care uh, am ajuns să cerem o revizuire a guvernanței. De asemenea, ultima măsură pe care o avem acum de quantitative easing, să înțelegem de ce doar 20% din riscul împărtășit al acestui quantitative easing la moneda euro care ar trebui să ne nască pe noi. Deci e practic de râs ce se întâmplă la nivel, la nivel mondial nu știu cum ne văd ceilalți, însă practic ne facem de râs și nu înțeleg cum de nu vă dați seama de acest lucru. Vă mulțumesc, avem acum o intervenție a doamnei Silvi Gulard, care e și raportoare pentru aviz la AFCO. Îi mulțumesc colegei Pervaș Berez pentru raport și pentru schimbul de opinii. Câteva comentarii. În primul rând, suntem cam blocați deoarece guvernanța economică, practic, e, ține de, treta, de tratat. Atât timp cât suntem în dreptul secundar, suntem prizonierii stipulărilor din tratat. Avem foarte multe detalii în ceea ce este procedurile, însă, de fapt, totul se face în funcție de tratat. Deci, din perspectiva AFCO, vă spun cu părere de rău că s-ar putea să fie modificat tratatul. Să trebuiască să fie modificat tratatul. Al doilea rând, v-aș ruga să faceți puțină liniște. Problema e că avem un sistem care se bazează pe reguli, însă care e incomplet, deoarece în ordinea juridică europeană, atunci când există reguli, în principiu există și Curtea de Justiție. Și tot din cauza tratatului, în ceea ce privește guvernanța macroeconomică, nu există recurs în anulare împotriva deciziilor Comisiei sau Consiliului și nici uh, recurs sau recute neîndeplinire a obligațiilor și asta creează multă frustrare și când îl aud pe comisarul Moscovici care spune că sancțiunile reprezintă un eșec, da, e drept, însă ce să facă procurorii din țările noastre când aplică dreptul penal? Ce pot ei să facă decât să folosească ceea ce e drept? Ne arată că uh, ne confruntăm cu un eșec. Pervaș, nu sunt de acord cu tine. Spuneai că pentru generații viitoare e mai important să se investească decât să se acumuleze datorii. E bine, eu cred că datoria publică, așa cum a fost ea în ultimii ani, sau cel puțin în cazul Franței, nu mă voi referi la alte țări, deci fără niciun respect pentru buna gestiune. În ultimii ani, de exemplu, s-au crescut numărul de funcționari în colectivitățile locale, s-au crescut cheltuielile de funcționari. Deci asta e irresponsabil. Deci, după părerea mea, nu opunem aici datoria și investițiile, ci e vorba, la urma urmei, de investiții uh, înleznite de o mai bună gestionare a uh, cheltuielilor de funcționare administrativă și ceea ce ar trebui să înțelegem noi, uh, francezi, în primul rând. Acum, guvernația economică, mă gândesc la raportul Elizei Ferreira. Eu cred că e probabil calea cea mai uh, bună dacă vrem să combinăm în mod inteligent o abordare structurală față de toate problemele structurale din economie, nu doar față de datorie și deficit. Deci eu cred că ar trebui să consolidăm în raport tot ceea ce ține de aceste aspecte, mai mult decât ceea ce ține de datorie, de ramura preventivă sau uh, de corecție. Deci aici avem și tratatul, avem și un acord internațional, TSJ, și domnului Lucas. Acesta spunea că nu înțelege unde sunt inegalitățile. Ca președinte al grupului de lucru împotriva sărăciei, vă invit să veniți acolo, să vedeți. Din punct de vedere statistic e greu să dovedești inegalitățile, însă inegalitățile chiar există și cred că a venit momentul ca Parlamentul European să le ia în serios și să facă ceva. Vă mulțumesc. Nu mai cere nimeni cuvântul. Îi dau cuvântul doamnei Beres. Eliza, dorești să iei cuvântul? Nu vreau să vă răpesc mult timp. Vreau să mă refer doar la două, trei puncte. În primul rând, de ce lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat? Nu putem evita... E clar că două elemente sunt clare aici, anume, există cicluri la nivelul economiei, în economie. Uh, și când creezi o uniune monetară, statele membre imunita- uh, uh, renunță la instrumentele pe care le au uh, în mod obișnuit pentru a gestiona aceste cicluri. Nu am creat aceste instrumente la nivel european între timp și când ai o criză într-o regiune sau în zona euro, nu dispunem de niciun mecanism pentru a depăși criza cu excepția așa numitului diverging intern, care e dureros. Al doilea rând, o uniune monetară cu economii diferite, din motive politice și având aceeași piață, aceeași valută și aceeași politică comercială externă, deci asta duce la apariția inechilibrelor, care au tot crescut dezechilibrelor, care au tot crescut, așa cum spunea și Pervaș Berez, dezechilibre în funcționarea zonei monetare. Pe lângă asta se pot face multe ajustări sau le putem spune cum vrem noi. Al doilea lucru, ajustările pe care le-am făcut. Colegi, eu cred că e momentul să nu mai ascundem lucrurile, să nu încercăm să ascundem lucrurile. Creșterea e insuficient, avem deflație, șomajul e imens, dezechilibrele sunt în creștere. Și ne uităm la o zonă aflată în această situație dificilă în continuare, în timp ce alte zone geografice au depășit aceste probleme de mult timp. Criza a început în 2008, suntem în 2015 acum deja reform la procesul de ajustare a reformelor. Unele elemente sunt consecința ajustărilor pe care le-am urmat. Și când am menționat uh, rezultatele fantastice din anumite state membre, îmi pare rău, dar le pun la îndoială. Da, s-a îmbunătățit un element, deficitul, sau accesul la finanțarea externă, după ce BCE-ul deci, Banca Centrală Europeană a spus că va controla specul asupra datoriei super suverane, în același timp, datoria enormă, șomaj enorm, ai ucis pătura de mijloc a populației, ai ucis investițiile și, de asemenea, mâna de lucru calificată, practic, a fost ucisă, deoarece trebuie să emigreze. Da, imediat după un tsunami, Încep să crești din nou, însă dacă uciși în, față to- în fașă toate elementele care pot duce la creștere, peste 2-3 ani îți pierzi nu știu cât la sută din, din PIB, 70% sau mai mult în cazul Greciei, atunci îți va trebui foarte mult timp ca să ajungi Uh, practic uh, la nivelul de la care a pornit totul. Deci să fim foarte atenți cu această strategie, deoarece nu prea le dăm soluții cetățenilor. Soluția nu e ușoară, e drept, însă sunt probleme reale. Oamenii au nevoie de ajutorul nostru și au nevoie de un diagnostic corect și de niște soluții uh, potrivite. Mulțumesc. Acum, doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că uh, tuturor colegilor pentru că este o discuție utilă. Mi se pare că sunt multe uh, punți între noi și eu cred că vom reuși să obținem un raport coerent și care ne va permite nu să ne complacem și să strângem voturi, ci să transmitem mesaje clare, pentru că asta este necesar. Dar există un punct de dezacord pe care vreau să îl menționez, pentru că trebuie să fie clare dificultățile care ne așteaptă. Și se leagă de ce spunea domnul Stolojan azi dimineață, într-un fel, atunci când uh, a luat cuvântul la uh, discuția cu domnul Dijsselbloem. Întrebarea nu este dacă regulile sunt bune, ci dacă regulile au fost prost aplicate, uh, adică am avut rezultate proaste pentru că regulile au fost prost aplicate sau din alte motive. Și sincer, Eu nu cred că putem să ne rezum, să rezumăm situația economică prin care trece zona euro acum uh, la simplul fapt că regulile au fost prost, prost aplicate după six uh, pack și two pack. Din păcate, această analiză e prea simplă ca să fie adevărată și aici trebuie să lucrăm și să depășim elementele de dezacord dintre noi ca să putem să facem o treabă utilă. Ceea ce privește propunerea domnului Teurer și anume consolidarea rolului uh, economistului șef de la comisie, cred că este o idee bună pe baza căreia putem să construim și să elaborăm. Așadar, amintesc această propunere cu interes, dar nu sunt de acord cu domnia sa că reformele au fost bune, dar au fost prost aplicate. Mi se pare că nu e suficient ca să se explice situația. În ceea ce privește observațiile lui Esther de Lange, este urgent să progresăm în acest domeniu, într-adevăr, dar cred că doamna de Lange va fi de acord cu mine că în această situație urgentă există și un obiectiv uh, pe termen mai lung, care este și el urgent, și anume chestiunea conținută în raportul celor patru președinți și care nu uh, a fost foarte clar și care s-a referit la proceduri și la mecanisme care, de fapt, complică până la urmă lucrurile. Că Parlamentul trebuie să fie mândru de ce a făcut, uh, sigur nu am nicio îndoială și, uh, încă o dată, nu suntem aici ca să ne uh, uh, autocriticăm, dacă trebuie să mai adaug paragrafe de laudă, o să o fac cu plăcere, nu va fi deloc partea cea mai grea din raport. O întrebare menționată de Esther de Lange, legat de 3% sau 0%. Cred că nu în acest raport vom uh, arbitra această chestiune, dar economiștii se preocupă de subiect. Pentru că se pune problema dacă pactul bugetar ar trebui să aibă un obiectiv de 0%. Văd că între timp s-a mai revenit la ideea celor 3%, care confirmă ideea de societate care investește. În ceea ce privește condițiile de coordonare, cred că vom avea o dezbatere interesantă. În ceea ce privește observațiile domnului Luche, domnul Luche consideră că în acest raport nu este suficientă analiză. Am să îi citesc observațiile cu atenție. Nu vreau să îi trimit analizele pe care le-am făcut la raportul de criză, dar cred că la începutul, text, la începutul intervenției mele am identificat clar elementele de care trebuie să ținem cont ca să ne uh, simplificăm munca. Și am un punct unde nu sunt de acord cu colegul nostru, acolo unde spune că Decât să ne ocupăm de reguli, mai bine ne-am ocupat de gestionarea crizei. Eu cred că trebuie să le facem pe amândouă. Și în legătură cu datoria m-am exprimat și cred că este un subiect pe care nimeni nu are interesul să uh, nu-l discute, pentru că subiectul acesta nu va dispărea de la sine. Colegul nostru dorește să reducă complexitatea, am să citesc cu atenție și cu interes amendamentele colegului nostru, pentru că acesta este un obiectiv comun. Dar aș vrea să atrag atenția domnului Luche că cel mai bun mod de a fi mai puțin complicați este să avem mai puține reguli și mai multă politică. Dacă vom fi de acord, vom putea progresa. Mă adresez acum colegului Urtasun și închei, domnule președinte. Există un element care va trebui desfășurat în raport și anume tot ceea ce ne permite să progresăm la capitolul convergență. Este un element care până aici nu a fost tratată așa cum trebuie. Eu am spus așa azi dimineață, eu nu cred că acest element, nu înțeleg de ce acest element lipsește din analiza realizată de președintele Comisiei. Deși făcea parte acest element din mandatul uh, care a fost acordat de summitul zonei euro. Și mai avem apoi și chestiunea fiscalității. E clar că acesta trebuie să stea în centrul Uniunii Economice și Monetare. Mă adresez acum lui Silvi Gular, la AFCO am mai avut uh, ocazia să discutăm despre completarea regulilor permițând uh, intervenția Curții de Justiție în domeniul politicii economice. Nu cred că politica economică poate să fie tratată ca o politică penală, și deci cred că în legătură cu acest subiect va trebui să mai discutăm. În rest, sunt de acord cu colega că um, procedura dezechilibrului macroeconomic este o idee foarte utilă. Sigur că nu trebuie să trecem uh, sub tăcere uh, nici ideea deficiturilor. Cam acestea, domnule președinte, sunt reacțiile și uh, asta voiam eu să spun colegilor. Vă mulțumesc. Thank you very much uh, to... Mulțumesc. Da, Sorry. Calend Trebuie să vă spun calendarul, spune președintele. Uh, the deadline for amendment is... Termenul de depunere a amendamentelor este data de 2 martie la ora 2 după amiaza. Ba 6, 6 după amiaza. Apoi de discutarea amendamentelor 23-24 martie, votul în comisie 14 aprilie și la plenară uh, ajunge în aprilie 2. Vreau să-i rog acum pe toți colegii să ia loc, pentru că trebuie să trecem la vot. Yes, yes, just a second. Can you take seat so we can Vă rog să luați loc ca să facem o verificare mai întâi. Aveți cartelele de vot, le-ați introdus în console. Bun, haideți să verificăm. S-a deschis votul. Number of colleagues still to vote. Mai sunt câțiva colegi care încă nu au votat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 Eu văd aici doar 48, 49 de voturi și 52 de cartele. Vă rog, dragi colegi, luați loc. Check. Did you vote? Okay, good. Okay, and we can conclude our check. Bun. Încheiem verificarea și putem începe votul la raportul Rozati, semestrul european. Începem cu compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, Verificăm. Amendamentul 19 s-a deschis votul. La PPE e un coleg în plus. Dragi uh, domnule președinte, sunt multe conversații aici în sală și e foarte greu să urmărim votul când lumea stă de vorbă. Take seat and Așa e, vă rog să luați loc și să nu mai discutați. So I ask one EPP too many. Și la PPE e un coleg în plus, deci rog să își retragă votul. S-a închis votul. Se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B pentru, împotrivă, Vot pe părți, mă scuzați. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Haideți, vă rog, să verificăm. Vă rog să ridicați mâna. S-a deschis votul la 28. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Envi 1 pentru, împotrivă, Verificăm la NV1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. NV2, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și partea a doua, pentru, împotrivă, haideți să verificăm. S-a deschis votul la NV2, partea 1 și partea 2. La PP un coleg în plus. S-a închis votul. Se respinge compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV3 pentru, împotrivă. Verificăm la NV3. S-a deschis votul. La PP și la SND sunt câte un coleg în plus. Acum e în regulă. S-a închis votul. Se respinge compromisul D, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Envi 4 pentru, împotrivă, Abțineri verificăm nv 4, s-a deschis votul. La PP un coleg în plus, ba chiar doi. Și la SND un coleg în plus și la PP încă este o persoană în plus. Vă rog de la PP cineva să nu mai voteze. NV5 pentru, împotrivă. NV5 împotrivă. Abțineri. Se respinge. F, compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, S-a deschis votul. La PPE un coleg în plus. Se respinge. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul la 82. la PPE o persoană în plus. Vă rog, la PPE, o persoană în plus, să a închis votul. 84 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envi alineatul 6 să nu, nu se votează. Următorul alineat pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Ba, s-a deschis votul la 101. Pablo, nu ești în grupul care trebuie. S-a închis uh, votul. Vă rog să nu faceți presiuni. Se respinge. 102 pentru, împotrivă, aceeași majoritate se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul inițial, subtitlul 2, pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul I, pentru împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru împotriva abțineri, verificăm la 118, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul J, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 9 pentru, împotrivă, cred că se respinge. Envi alineatul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 11 pentru, împotrivă împotrivă, GUE este, este împotrivă, se respinge, Envy 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul L cu amendament oral pentru, un amendament oral al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Deci trebuie să votăm partea întâi acum. Aba nu, e în regulă, compromisul M direct, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva abțineri se respinge. 156 pentru, împotriva abțineri se respinge. Alineatul 13 de la Envy, pen, partea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, partea 2 pentru împotrivă Haideți să verificăm. Partea a doua s-a deschis votul la alineatul 13 de la Envy. Mai sunt colegi care trebuie să voteze. Închidem votul. Se respinge compromisul N pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 164 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă. NV 14 pentru împotrivă abțineri se respinge, NV15 pentru, împotrivă, abțineri. Să, haideți să verificăm, mă scuzați, NV15, cred că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. 5 colegi mai trebuie să voteze. 5 colegi nu vor să voteze, bine. E alegerea lor. Închidem votul. S-a închis votul. Se respinge. MV16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. MV17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. MV18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Envi 19, partea 1, vă rog să ridicați mâinile. Împotrivă, Envi 19, partea 1, am înțeles că GUE era împotrivă, deci ceilalți sunt pentru de data aceasta, bun. Deci verificăm la Envi 19, mă scuzați, Envi 19, partea 1, s-a deschis votul. La PP un coleg în plus, la EPP un coleg în plus. Bun, s-a închis votul. Nu am înțeles. Bun, partea a doua. Pentru, împotrivă. Nu sunteți sincronizați. Se respinge. NV20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 180 pentru, împotrivă, verificăm 180, s-a deschis votul. La PPS sunt doi colegi în plus. 1. Tot e un coleg în plus. S-a închis votul. Se respinge textul inițial pentru împotrivă, abțineri, se respinge, PP-ul a fost împotrivă, aba nu. Verificăm textul inițial, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul R pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 186 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 190 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm la 190, s-a deschis votul. Cinci colegi nu au votat încă, de la PP un coleg în plus, ba 2, unul, bine. Haideți să închidem votul. Se respinge la diferență de un vot, 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul S, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm la partea aceasta. S-a deschis votul. La PP o persoană în plus, două, mai este una, bun. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul V pentru Oh, yes. Your, I rejected the third part. Am respins partea a treia. Numai partea a treia, deci putem trece mai departe. Compromisul uh, V pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U Partea întâi pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 226 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 226 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge textul inițial pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul V pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 239 uh, pentru împotrivă a, uh, Verificăm 239, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 240 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 240, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 241 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul X pentru, împotriva abțineri se adoptă, buget 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, bugete 2 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, la bugete 2 s-a deschis votul. După cum știți, nu am supus la votul, nu supunem la votul unele din alineatele de la bugete, dar pe acestea da. Se adoptă. Bugete 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bugete 4, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua nu trebuie votată. Alineatul 5, partea 1, pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă. Abțineri, haideți să verificăm la partea a doua, eu cred că se respinge, dar să vedem. Partea a doua, s-a închis votul. Se respinge alineatul 6, partea a doua, pentru, împotrivă, nu văd mâinile ridicate, deci vă rog, haideți să verificăm alineatul 6, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. La PPE un coleg în plus, îmi pare rău. S-a închis votul. Se respinge. Se adoptă, se adoptă, spune președintele, mă scuzați. Alineatul 8 la bugete pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e aceeași majoritate. Alineatul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. E vorba de alineatul 9. S-a închis votul. Alineatul 10, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă alinatul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, alinatul 13 partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14, partea 1, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bugete 15 pentru, împotrivă, liberalii sunt pentru, Bine. Se adoptă bugete 16, partea 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea 2, pentru, împotriva abțineri se respinge. Eu cred că era clar, dar putem să verificăm. S-a deschis votul. Mai sunt câțiva colegi care nu au votat. S-a închis votul. Se respinge. Bugete 17 pentru împotrivă. Gue împotrivă. Se respinge. Bugete 18, partea 1, pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă. Haideți să verificăm partea a doua, bugete 18, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul Y nu se votează. La mine scrie nu se votează nici partea a doua. Pe lista de vot SND e altfel. Bun. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, îmi pare rău, nu văd clar. S-a deschis votul, bugete 19, partea a doua. Se pare că pe lista de vot oficială scrie că trebuie votat. S-a închis votul. Se respinge compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul inițial alineatul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri GUE împotrivă. Verificăm amendamentul 18. S-a închis votul. Se respinge. Textul inițial la referirea 1 pentru... Sunteți de acord să votăm referirile în bloc? Putem să votăm în bloc? Bine, referirile de la 1 la 10 în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul Z pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotrivă abțineri se adoptă. Referirile de la 11 la 15 în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot final prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Felicitări eh, raportorului. Now we move to the Trecem. report. Trecem la raportul Eva Kylie. Nu, Ludwigson urmează. Mai întâi raportul Kylie și apoi raportul Ludvingson. Așa e? Thirty second briefing time. Un mic briefing de 30 de secunde. <laughs> ok. We can start. Haideți să începem cu compromisul A. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La amendamentul 49 s-a deschis votul. One EPP too many. Prea multe voturi din partea PP-ului, cu două în plus. S-a închis votul. Se adoptă. Sorry. Which amendment were we voting? Ce amendament am votat? Votăm amendamentul 49 și a fost adoptat. Acum votăm amendamentul 50. S-a deschis votul. Nu. cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Verificăm bine. S-a deschis votul de verificare la amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul B. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 54. Cine-i pentru? Goe este pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 55. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 56. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 58. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 60. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 61. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar totuși vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul D. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 73 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 75 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 76 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul EF pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru împotrivă. Verificăm. Amendamentul 82 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 83 pentru împotriva abținerii. se adoptă. Textul inițial, aliniatul 5, pentru, împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul G, pentru, împotriva abținerii. se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotriva, abținerii. se respinge. 88 pentru, împotriva, abținerii. se respinge. 89 pentru, împotrivă. Nu văd uh, cum votează socialiștii. Deschid votul la amendamentul 89. Prea multe voturi de la PPE. Să închis votul se respinge. 90 pentru, împotrivă. Verificăm și votul pentru amendamentul 90 s-a deschis votul. Vote is closed. Adopted. S-a închis votul. Se adoptă.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 respins. Deci votăm textul inițial. Cine e pentru, împotrivă? Cred că se respinge. Votăm, deci, electronic, textul inițial. S-a deschis votul. Prea multe voturi de la PPE. Bun, e, acum e ok. Încheiem votul, uh, închidem votul, se respinge. 91 se adoptă, 93 pentru împotriva abținerii se adoptă, 94 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă, 108 pentru S-a cerut un vot separat la amendamentul 108. Deci, votăm acum amendamentul 108. Se pare că se poate vota separat acest amendament, deci votăm acest amendament. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 110. Același lucru, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112. cine pentru? Împotrivă, aceeași majoritate, abțineri, se respinge. Compromisul I. Cine pentru prima parte, împotriva abțineri, se adoptă a doua parte pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Atunci votul la a doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 125. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 125 s-a deschis votul. închis votul. Se respinge. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130 pentru împotriva abțineri, se respinge. 131 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul uh, J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L Vot pe părți. Votăm prima parte. cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. A treia parte. Pentru. Împotriva abțineri. Verificăm uh, votul acesta a treia parte. S-a deschis votul electronic. Vote is closed. S-a închis votul. Și se respinge. O intervenție din sală fără microfon. No, there is an amendment. This is withdrawn. A fost retras, spune președintele. Trecem la 148. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă compromisul M. Văd pe părți prima parte pentru, împotriva abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 161 pentru, împotriva abțineri. Se respinge 163 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 164 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 165 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 166 pentru. Nu. Trebuie să trec la 169. Mă scuzați, spune domnul președinte. 169 pentru. Împotriva. Abțineri. 169. Deci repetăm votul în legătură cu 169 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți totuși să verificăm. Pentru că este combinația inițială, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, prea multe voturi de la PPE. se adoptă cu majoritatea de un vot. 171. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 186. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 212. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. 212. S-a deschis votul. One EPP too many. Prea multe voturi de la PP. S-a închis votul. Se adoptă. Cu diferența de un vot. 215 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 217 pentru, împotriva, verificăm. Să deschis votul pentru amendamentul 217. One if EPP too many. Prea multe voturi de la PP. S-a închis votul. Se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 185 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva abțineri se adoptă. 192 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Deci, fără amendamentul oral, 192. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri.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 Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 220 pentru împotriva abțineri se respinge. 222 pentru împotriva abțineri se adoptă. 226 pentru împotriva abțineri se respinge. 227 pentru împotriva abțineri se adoptă. 229 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Da, amendamentul 229 s-a deschis votul electronic. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de un vot, 230 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 231 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, 231 s-a deschis votul. Pe multe voturi de la PPE. Acum e în ordine, s-a închis votul. Se respinge 232 pentru, împotriva abțineri se respinge 234 pentru, împotriva abțineri se respinge 235 pentru, împotriva abțineri se adoptă 236 pentru, împotriva abțineri se adoptă 237 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. 245 um, pentru împotriva abțineri se respinge. 246 pentru împotriva abțineri se adoptă. 247 prima parte pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 248 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul V pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul W pentru, nu, cade, de bine cadou din cauza compromisului V, compromisul W, deci pentru împotriva abținere se adoptă. 264 pentru împotriva abțineri se respinge. 265 un grup de amendamente 265 până la 269 cine pentru? împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. One EPP too many. Vote is closed. Prea multe voturi de la PPE. S-a închis votul. Se adoptă. Deci trecem la compromisul X. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 282 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul Y pentru împotrivă abțineri se respinge. Deci trebuie să votăm 284 uh, pentru împotrivă abțineri. Se respinge 285 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 287 pentru, A fost retras? Ah, am notat. Bine. 289. Pentru împotrivă. Verificăm. Votul la amendamentul 289 cred că este adoptat, dar totuși doresc să mă asigur. PP too many. Prea multe voturi de la PP. Ok, vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate de un vot. 294, da? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 296 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 297 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 298 pentru împotrivă abțineri se respinge 299 pentru împotrivă abțineri se respinge 132 pentru împotrivă abțineri se respinge 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la considerentul A, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Nu, alt considerent, într-adevăr. Deci textul inițial al considerentului B, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Textul inițial. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul 2. Cine pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se respinge. Textul inițial pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se respinge, 29 pentru împotriva abțineri se respinge, 30 pentru împotriva abțineri se respinge, 31 Bine, verificăm votul pentru amendamentul 30. Majoritatea a fost clară, dar dacă doriți, verificăm de să deschis votul amendamentului 30. One EPP too many. Prea multe voturi de la PP. S-a închis votul. Broad majority against amendment 30. Majoritatea este largă împotriva amendamentului. Amendamentul 31 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Nu, trebuie să trec la 36. Pentru că 31 a fost, adoptat, deci următoarele cad. 36 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 38 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 39 pentru împotriva abțineri se respinge, 40 pentru împotriva abțineri se respinge, 41 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4, votul pe părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă și vot final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Prea multe voturi de la PPE. Acum e bine, s-a închis votul, 46 de voturi pentru, 9 împotrivă, 5 abțineri, se adoptă raportul și felicitări doamnei raportor. Now we put to the vote the draft opinion by Mar Trecem la proiectul de aviz al domnului Marcos Ferber privind uh, autoritatea bancară europeană.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 împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă votul final, vot cu apel nominal. Se deschide votul, mă scuzați. O să va trebui să votați pentru, asta e clar. Se închide votul. 46 pentru, 11 împotrivă, 2 abține, raportul se adoptă. Felicitări domnului Eber. Trecem la descărcarea privind opa alineatul 1, pentru împotriva abține se adoptă 1, amendamentul 1, pentru împotriva abține se adoptă, compromisul A, pentru împotriva abțineri se adoptă Textul original la linetul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 cu amendament oral pentru, împotriva Trebuie să votăm amendamentul oral. Supun la vot amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19. Pentru, împotriva, abțineri, Adopt, se adoptă 20. Restul devine caduc, aveți dreptate. Totul și 23 votul final pentru se deschide votul, mă scuzați. Yeah, yeah.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 împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, alineatul 3, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, Compromisul uh, E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11, 18, mă scuzați, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri respins. 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 22 caduc. Totul e caduc. Votul final. S-a deschis votul. Vote is open. Vot cu apel nominal. De la PP o persoană în plus. S-a închis votul. 43 pentru 11 împotrivă 4 abțineri. Se adoptă avizul. Felicitări raportorului. Am nevoie de un minut înainte de votul final la raportul Ludvigson. Deci întrerupe ședința timp de un minut. Nu știu exact din ce motiv. Avem nevoie de o listă de vot actualizată la socialiști. Suspension. <laughs>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 se adoptă compromisul G pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul H pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromise. Y in favor. Compromisul I, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul G pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L, prima parte, pentru. Domnul Burkhardt, vrem să retragem cererea noastră de vot pe părți. Deci votăm întregul compromis L. Cere, își menține cererea? Vă retrageți? Nu, nu vă retrageți. Votăm totuși separat. Deci vreți să se mențină votul pe părți. Prima parte, la compromisul L, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61, pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Respins, adică mă scuzați. Compromisul M, prima parte.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 se prevede vot cu apel nominal în comisia parlamentară sau nu? Eu, sau e verificare? O verificare preventivă. Deschidem <laughs> votul. Yes, it might be unusual, but of course the Poate e neobișnuit, însă regulile de procedură nu permit uh, voturile cu apel nominal în comisie. Dar nici nu interzis. I'm serious. So there is uh, the possibility of a roll call. Nu, există posibilitatea votului cu apel nominal. Nu e o verificare, e un vot cu apel nominal. prohibited. It's not prohibited, but it's not in the rules. There are no roll calls. I have to admit that is. Trebuie să recunosc că e ceva nou pentru mine. We don't have roll calls in the committees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 S-a închis votul. mare majoritate pentru cea doua parte. Pentru. Comandament oral. So second part, vote is... Cea doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Acum trecem la amendamentul oral cerut de PP și ECR. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți o verificare?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 Okay. Yes. Close the vote. Închidem votul. Credeți că putem limita din punct de vedere juridic monopolul inițiativei pe care îl deține Comisia? Votăm un text. Asta nu are de-a face cu procedura votului. Ce vreți să știți? Vă spun că mă surprinde că Parlamentul limitează monopolul pe care are Comisia în a veni cu propuneri legislative. Nu știu dacă Curtea de Justiție ar considera legal ce facem noi. E prea târziu să deschidem această discuție. Închidem votul. Se respinge. Acum trebuie să votăm considerentele. Considerentul 2 pentru. Amendamentul 64 la considerentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 64. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 65 caduc 66 pentru împotrivă abțineri. Verificăm amendamentul 66. Se deschide votul. Se închide votul. E respins. Compromisul N pentru împotrivă PP-ului pentru compromis N, da, se adoptă. Abțineri, mă scuzați, se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri. Liberalii nu văd ce faceți. Pentru sau împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul. Verificăm. Amendamentul 72. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 6 pentru, Împotrivă. abținerii. Se adoptă amendamentul 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins amendamentul 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul R pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul S pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament. Compromisul 10. Temă, scuzați, pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul U. Pentru. Compromisul T. Pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul U. Pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Next, in, in roll call vote, the vote is open. votul. The vote is closed. Votul s-a închis. 38 pentru, 60 împotrivă, 5 abțineri. Se adoptă raportul. Felicitări raportorului. Ne putem încheia aici ședința de astăzi. Votul va avea loc joi la 9 dimineața. Vă rog să mergeți la acest vot atât de important. Vă mulțumesc!